Timpul alocat întrebărilor s-a încheiat. Următoarea ședință începe mâine joi, 17 decembrie 2009, la ora 9 până la ora 1, de la 3 la 5. Agenda pentru ședințele plenare este publicată în agenda pentru această ședință plenară și pe internet. Ședința suspendă.